Dear colleagues, it is uh, time to... Dragi colegi, e timpul să reluăm reuniunea. Și primul punct de după amiază este unul foarte important pe ordinea de zi. Mulți cetățeni europeni uh, așteaptă din partea noastră să acționăm. E vorba de punctul 13, un schimb de opinii cu Comisia Europeană privind proiectul de regulament al Comisiei de modificare a regulamentului numărul 692 per 2008 privind emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale, Euro 6. După cum știți, am mai discutat chestiunea asta și în reuniunea anterioară. Problema e cu procedura și abordarea Comisiei în patru pachete, dintre care două uh, vor fi adoptate în cursul anului viitor. Însă am auzit uh, și niște vești uh, în legătură cu emisiile reale uh, pe durata condusului, despre factori de conformitate, așa că vom cere explicații din partea Comisiei. Iar acum cred că putem începe, uh, tocmai dând cuvântul Comisiei, ca să ne explice noua sa propunere și apoi uh, vom avea și o dezbatere cu membrii Comisiei noastre că probabil vor avea și uh, colegii mei întrebări către comisie. Așadar, are cuvântul reprezentantul comisiei. Da, cuvântul uh, reprezentantului comisiei, așadar. Merci de nous donner l'occasion. domnule președinte, să ne dați ocazia de a vă prezenta rezultatele votului în Comitetul Tehnic al Vehiculelor cu Motor, care s-a desfășurat pe 28 octombrie. E un exemplu care demonstrează că Comisia acționează hotărât într-un context destul de dificil Votul din 28 octombrie constituie, de fapt, încheierea unei activități începute acum mai mulți ani privitoare la noile teste în cadrul mandatului acordat Comisiei de către colegiuitori în cadrul regulamentului 6, testele privitoare la emisii în condiții de uh, condus real. Limitele de emisie de uh, oxid de azot, deci noxele, au fost uh, reduse considerabil din 2010 și până acum, pentru că de 2010 și 2014 normele Euro 3, Euro 6 au prevăzut limite de care au trecut de la 500 de miligrame per kilometru la 80 de miligrame per kilometru. Totuși, vehiculele pe motorină emit în medie un nivel aproximativ de 4 ori mai mare decât limitele în vigoare atunci când se efectuează măsurătorile în condiții de uh, condus, condus real al autovehiculului și nu în laborator. De aceea Comisia a propus să se reformeze modul în care trebuie făcute aceste teste, să se țină cont de volumul emisiilor în condiții reale de condus. De acolo decurg uh, aceste teste numite RDE. Este o procedură uh, în plus față de testele în laborator și permite testarea în condiții reale a nivelului de emisii de uh, oxid de azot și ulterior, de asemenea, numărul de particule emise. Eh, Testele RDE vor permite să se reducă eh, mult diferențele de la ora actuală și vor evita și riscul de manipulare prin eh, dispozitivele de invalidare. Cunoaștem cu toții termenul englezesc. Și e important să subliniem că Uniunea Europeană e prima și singura regiune din lume până acum care are metode de test atât de riguroase Noua procedură de test a fost votată în mai 2015 de către Comitetul Tehnic pentru Vehicule cu Motor și va intra în vigoare încă din 2016, însă încă nu va avea un impact asupra omologării, omologării vehiculelor pentru că va fi practic utilizată pentru a se permite să se cunoască mai bine funcționarea testelor și pentru, testelor și pentru reculegerea datelor. Limitele reglementare de emisii maxime, not to exceed limits, au fost definite pe 28 octombrie. După cum spuneam, votul acesta constituie baza um, care va permite Comisiei să adopte textul uh, după ce va fi examinat de Parlament și de Consiliu. Din 1 septembrie 2007, se vor respecta text, eh, limitele maxime de, eh, definite și noile texte vor fi determinate pentru uh, introducerea unui nou tip de autovehicul pe piață și începând cu 2019 pentru orice fel de nou autovehicul comercializat în Europa. Pentru perioada 2017-2019 flexibilitatea va fi de 110% și apoi va trece la 50% din 2020 pentru noile modele și 2021 pentru orice fel de nou autovehicul. Am acceptat factori de conformitate care permit un grad de flexibilitate pe o perioadă de timp constructorilor europeni necesar pentru a reflecta limite tehnice pentru reducerea nivelului de emisii reale la vehiculele pe motorină produse actual. Sigur că ne-am gândit la o reducere mai mare, însă a fost necesar un compromis ca să ajungem la un acord rapid ca să putem introduce rapid controlele mai riguroase, care sunt prioritatea noastră. Dacă nu se obține un acord, practicile și testele actuale se aplică în continuare. Acest compromis trebuie să permită să se reducă considerabil nivelul de emisii de monoxid de azot, fără a tulbura prea mult planificarea uh, constructorilor de autovehicule. Fără acest acord, regi deci, vehiculele diesel pot continua să emită până la 400 de miligrame per kilometru în practică așa cum se întâmplă la ora actuală. Acum trecem pe to- toate vehiculele ce pun cu 2019 la o limită reală de 80 de mg per kilometru și dacă ținem cont de toleranțele permise de factorul de conformitate de 168 de mg per kilometru în 2019 față de 400 și această limită va trece la 80 plus marja de toleranță permisă deci de 50% la 120 de mg maximum în 2021. Apoi, în final mai spun că se va face analiza anuală a tehnologiei utilizate pentru aparatul portabil, utilizat pentru teste. Dacă această tehnologie se îmbunătățește, după cum sperăm noi, marja de erare 50%, prevăzută actualmente la sfârșitul eh, perioadei de tranziție, va putea fi redusă. Analiza aceasta anuală e prevăzută de texte și se bucură de acordul statelor membre eh, exprimat pe 28 octombrie. Thank you very much. I think that we have some members who want to make... Mulțumesc. Să vedem cine dorește să ia cuvântul dintre mm, deputați. Și pun și eu o întrebare, dacă îmi permiteți. În primul rând, când uh, crede Comisia că va putea transmite oficial textul? Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți mai politică. Dacă mi amintesc eu bine, cu, în, în orice fel de comisie sau comitet există o, un aviz din partea membrilor Consiliului și în com comitetul despre care ați vorbit dumneavoastră există oare aceeași procedură, întreb, sau se poate modifica propria comisiei uh, pentru a fi schimbată, pentru că am ascultat că a fost o propunere diferită dar uh, am vrea să știm mai multe. Începem acum uh, cu Karl-Heinz Florenz. Mulțumesc. Am ascultat cu atenție ceea ce a spus reprezentantul Comisiei și sunt de părere că e din nou vorba de o decizie politică, așa cum se întâmplă, care nu a luat în considerare argumente obiective. Uh, Așa cum um, a propus Comisia, există niște praguri și am auzit de multe ori că acesta fi un dezastru din punct de vedere al costurilor. Și aș dori să întreb Comisia în acest context. Este vorba de un preț uh, rezonabil sau e vorba de niște căi uh, complicate și costisitoare ca și în cazul dioxidului de carbon. Thank you very much, Matias Grote. Mulțumesc, Matias Grote. Mulțumesc. Cred că propunerea comisiei despre care am discutat deja a lăsat o marjă de manevră destul de largă în uh, ceea ce privește pragurile Uh, permise, ceea ce înseamnă că statele membre au trecut la un factor de 2,1. Eu am fost raportor pentru euro 5, euro 6 și uh, am văzut uh, uh, care este pragul pentru oxizii de azot și dacă aplicăm factorul de 2,1 ajungem la euro 5, practic. Deci uh, se dă un pas înapoi de la euro 6 la euro 5 și uh, nu mi se pare acceptabil ca legislația noastră să fie uh, să permită o regresie, deci de la euro 6 la euro 5. Și în cazul NOx, oxizilor de azot, uh, aceștia sunt foarte periculoși, au dus chiar la decese. În ultima săptămână de plenară am negociat uh, aceste chestiuni, dar la ce ne ajută niște praguri care sunt pe hârtie, pe care le avem deja de aproape 10 ani, dacă în momentul acesta se face un pas înapoi care mai este și legitimat de Parlamentul European prin, uh, nici nu vreau să mai vorbesc despre practici uh, ilegale care sunt uh, aplicate. Și de săptămâna trecută știm că Uh, s-au fraudat uh, valorile nu doar la oxizii de azot, ci și la dioxidul de carbon. Și acestea le-am revizuit, deci, în 2013. Deci, ce se întâmplă? Ce face Comisia ca și gardian al tratatelor? Ce instrumente are la dispoziție? Nu avem nevoie oare de o dezbatere mult mai amplă în Parlamentul European, între instituții, pentru a lămuri odată situația, uh, avem un instrument ferm în mână pe care să-l putem aplica sau ce avem în legislație din moment ce nu se pot controla lucrurile și dacă statele membre vin pur și simplu și propun uh, o valoare de 2,1, nimeni nu știe cum uh, s-a ajuns la această valoare. În Parlament ne certăm, săptămâna trecută ne-am certat, Colega Ani Schreier vine cu argumente științifice, alți colegi vorbesc împotriva, e, adică contraargumentează cu alte argumente, dar e vorba de un proces, o procedură netransparentă care a fost a apărut așa din senin și um, ar trebui rapid să acționăm, pentru că dacă nu, suntem ridicoli în acest proces. În orice caz, um, eu cred că avem o majoritate pentru ca acest dosar să fie, această propunere să fie retrasă și să ne să regândim un pic situația, pentru că de la noile informații pe care le avem din septembrie, am, în scandalul pe care l-am uh, urmărit, pe 3 uh, septembrie am discutat uh, și pe 24 septembrie, pe 3 septembrie eu spusesem că nu se minte și nu se fraudează nicăieri mai mult decât în testarea emisiilor la autovehicule. Și apoi uh, s-a văzut că avem dreptate. Deci, în orice caz, trebuie să ne, uh, să dăm un pas înapoi, să vedem care este situația și să vedem cum putem să facem pentru ca situația să nu se repete, ca Um, nu uh, primarii și autoritățile locale să fie uh, arătați cu degetul pentru că nu aplică regulile. Noi uh, avem aceste am, am adoptat toate aceste valori, Euro 5, Euro 6 și totuși dacă ne uităm în orașele noastre, poluarea aerului crește și pentru că este o diferență între ceea ce se pune pe hârtie și ce iese pe țeava de eșapament. E o diferență chiar foarte mare și uh, uh, să mai acceptăm acum uh, acest factor de 2,1 ar fi absolut o glumă. Mulțumesc, Matias. Domnul Kerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vă repet ce a spus antevorbitorii mei. Însă am și eu câteva întrebări, în primul rând. Când am văzut pentru prima oară rezultatele reuniunilor tehnice, am crezut că Comisia Europeană va fi foarte dezamăgită, foarte, foarte dezamăgită de rezultat, pentru că am auzit zvonuri în legătură cu propunerea originală a Comisiei și decizia finală nu este nici pe departe uh, similară cu ceea ce se propunea inițial astfel încât m-a surprins foarte mult atunci când am citit declarația de presă a Comisiei, a, com a doamnei comisar, în care mai întâi spunea că Europa e prima și unica regiune din lume în care vom avea aceste minunate teste noi și am zis că poate ne-a ca mai multă modestie, având în vedere faptul că în SUA sau uh, descoperi problemele de aici. Dar de asemenea, Comisia apăra cu dinții această figare, această propunere și totuși eu cred că a fost o mare dezamăgire pentru comisie rezultatul, așa că întrebarea mea era, este de ce să nu dea vina pe statele membre pentru că nu s-au conformat cu propunerea tehnică a comisiei? Au jucat un joc politic și au încercat să schimbe factorul de conformitate nu conform cu uh, experiența tehnică a Comisiei, ci conform unor criterii politice. Asta ar fi prima întrebare. Și a doua ar fi, în legătură cu concurența echitabilă, doamna comisar Biancovska este responsabilă cu concurența echitabilă în Uniunea Europeană și întreb, Oare este echitabilă concurența pentru acele companii care respectă uh, regulamentele actuale Uh, care sunt în vigoare din 2007 și care acum aud că, iată, concurenții lor care nu respectă regulile primesc 5, 6, 7 ani de tranziție ca să poată respecta regulile. Eu nu cred că uh, ăsta e un exemplu de uh, concurență loială, ci neloială și se schimbă regulile pe durata jocului. Cam asta ar fi a doua întrebare. Și în al treilea rând, Asta a spus că până la urmă Comisia a fost de acord pentru că a dorit să uh, dispună cât mai rapid de decizie, să nu mai pierdă uh, timpul, însă dacă am înțeles eu corect, nu se prea întâmplă multe între acest moment și septembrie 2017, decât că se fac câteva teste pilot. Deci, Bun, acum nu am eu cunoștințe exhaustive, dar cred că avea destul timp Comisia să lupte pentru propria sa propunere. Poate aveți un comentariu și încă ceva, domnule președinte. Pentru că nu mi-e deloc clar ce se va întâmpla între momentul actual și septembrie 2017 pentru că avem vechea metodă de testare care încă e în vigoare, apoi veți începe teste pilot Asta înseamnă că, practic, vom avea două sisteme diferite de teste cu două rezultate diferite. Vom face publice aceste rezultate diferite, noi, politicieni, dar chiar mai important, consumatori, în calitatea noastră de consumatori, în acest interval de aproape 2 ani, vom putea compara rezultatele reale cu testele de laborator și credeți într-adevăr că pe această durată, de, acest, acest termen de 2 ani, e o situație sustenabilă, un termen atât de lung? Da, e și această o întrebare tehnică și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Madame Girling. Doamna Girling. Chairman, um... Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că în 2011 DG Growth a început uh, această activitate prin uh, instituirea primelor teste uh, Uh, de emisii în condiții de conducere reale, pentru că știau uh, care sunt dificultățile și limitările sistemului care era în vigoare și vehiculele pur și simplu nu uh, respectau limitele de emisie. În mai 2015, Comisia Tehnică s-a pus de acord în sfârșit asupra unei prime părți a unui acord, proiect de acord, a doua parte am văzut-o doar săptămâna trecută. Deci, acum avem un acord mai puțin decât ideal pe masă. Ni se spune că e nevoie de un termen de tranziție pentru a incorpora noile modele și ciclul de viață, ceea ce mi se pare logic, dar ce nu mi-e clar și aș dori să primesc niște explicații din partea Comisiei, cum s-a ajuns la valorile pentru această perioadă de tranziție? De unde au venit aceste cifre? Sunt parte a unei licitații bizare care a avut loc la reuniunea Comisiei Tehnice. Sunt planuri de a accelera um, bunătățirea tehnică a noilor vehicule. S-a discutat cu industria, s-au făcut uh, analize. Mi se pare logic să existe o astfel de colaborare, dar de ce nu e transparentă situația? Mi se pare cam opacă toată povestea. Însă aș vrea să spun că atunci când colegii vorbesc despre frânarea procedurii, eu îmi exprim dezacordul. De fapt, eu aș dori ca această procedură să fie accelerată, astfel încât să putem să ajungem să oferim, să asigurăm o calitate a aerului cât mai bună, cât mai repede posibil. Comisia, Parlamentul, statele membre, producătorii, cu toți sunt vinovați. Oricine pretinde că înainte de revelațiile în scandalul Volkswagen nu știa că există o problemă cu valorile limită, această persoană trebuie să fie trăit pe o altă planetă. Deci suntem cu toții vinovați. Și eu nu vreau acum ca în urma noului zel de a repara lucrurile să ajungem la uh, o situație în care unii să sufere. Și nu mă refer la producători, ci la cei care lucrează pentru ei. Mă refer la întreaga economie care Uh, în care este încadrat acest proces. Pentru că această industrie este un motor al economiei europene, un motor important și al uh, economiei verzi, al tranziției la moduri de transport mai uh, ecologice. Și eu nu vreau ca nu vreau să ajungem la o situație în care încercând să obținem aceste obiective, până la urmă să nu Uh, facem față problemei, să nu o rezolvăm, ci din potrivă să creăm mai multe probleme astfel încât industria să sufere și să nu reușim să obținem ceea ce ne dorim și anume o tehnologie nouă care să uh, ofere un aer mai curat oamenilor. Thank you very much and now... Mulțumesc. Acum Bas Eichhout. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte. O primă reacție la ceea ce a spus uh, Julie Gerling, uh, un obiectiv uh, facil nu cred că mulți ar spune că este un obiectiv facil pentru industria auto care a făcut tot ce a putut într-un mod eficient pentru a se asigura că, uh, de fapt, um, uh, obiectivele ambițioase sunt din nou uh, amânate pentru cândva în viitor și dacă ne uităm la obiectivele din Statele Unite, sunt de două ori mai dure decât cele din Europa. Și noi, în Europa, în 2006, discutam de 80 de miligrame pe kilometru pătrat, în timp ce în California uh, obiectivul uh, este de 35 de miligrame pe kilometru pătrat. Deci nu este un obiectiv uh, facil. În orice caz, discutăm despre emisiile în condiții de conducere reale, RDE. Mă bucur că în sfârșit avem un nou test. Un nou test care a fost deja anunțat în momentul în care am convenit asupra Euro 6. Deci, acum aproximativ 8 ani. Și la 8 ani avem în sfârșit un test de măsurarea emisiilor în condiții de conducere reale. Și totuși nu sunt convins și sunt foarte confuz. Nu înțeleg. De ce mai dăm industriei încă o perioadă suplimentară pentru a ajunge la limitele pe care le-am convenit în 2007 deja. Și sunt câteva elemente foarte problematice din punctul nostru de vedere și problematice și din punct de vedere juridic, ceea ce ar trebui să îngrijoreze orice grup politic, indiferent de orientarea acestuia. În primul rând, perioada de tranziție. Se spune că industria auto are nevoie de timp suplimentar pentru a pune în aplicare noile teste. Acest lucru nu face decât să tergiverseze un termen care fusese fixat pentru a ajunge la standardul de 80 de mg pe kilometru pătrat, pe kilometru. Um, deci, se știa că testul acesta va intra în vigoare și mă întreb de ce și aș vrea să aud punctul de vedere juridic al Comisiei în procesul de comitologie, de ce se poate întârzia termenul de punere în aplicare a unui standard pe care l-am convenit în 2007, pe care ar trebui ca industria să îl respecte în 2014. Și acum ne comportăm ca și cum aceste teste sunt o mare surpriză. Nu, industria știa foarte bine de ele, au participat la negocierea acestora. Deci de ce acest, acest factor de 2,1, care este chiar problematic? Și mai mult decât atât, spunem că există un factor de conformitate care uh, nu face decât să slăbească obiectivul și Comisia dă o explicație greu de înțeles cu privire la sursa acestui factor, și anume eroarea statistică, dar din cât îmi aduc aminte, am avut o discuție cu doamna comisar Biencovska și din să ne explica modul în care eroarea statistică um, își găsea baza în propunerea comisiei și factorul era de 1,18. Deci 1,18 dar acum avem pe masă 1,5, ceea ce înseamnă că în procesul de comitologie se fixează un nou obiectiv de 120. Nu mai discutăm de 80 de miligrame, vorbim acum de 120, ceea ce este un nou obiectiv care a fost convenit prin legislație în 2007, care este slăbit și schimbat în procesul de comitologie, ceea ce ar trebui să fie de neacceptat pentru orice grup politic. Pentru că se creează un precedent în care, prin care procesul de comitologie, care este un proces tehnic, este utilizat pentru a întârzia și pentru a uh, dilua un obiectiv pe care l-am votat cu toții în 2007. Și aici și Comisia recunoaște acest lucru pentru că atunci când a venit cu propunerea a spus în eroarea statistică maximum ar fi de 1,18. Deci, în mod clar, 1,5 este o valoare în urma unei decizii politice, în urma unui, unei înțelegeri politice și înțelegerile politice nu ar trebui să se întâmple în procesul de comitologie. Și aici Parlamentul European trebuie să tragă o linie foarte clară. E vorba de politică. Politica se face în co-legislatură, în, în co-legislație și nu în comitologie. Trebuie să obiectăm. Mulțumesc, doamna Schreier-Pieric. Mulțumesc. doamna schreier wel. Mulțumesc. heel veel vragen Eh, mulțumesc. S-au adresat deja multe întrebări. Mi-aduc aminte de prima întâlnire pe care am avut-o cu comisia aici, eh, pe regulamentul RDE. Și ne-au spus că, da, da, da, se vor ocupa de acest regulament. Apoi, un, Autoritatea Europeană de Supraveghere. Am obținut o majoritate la Strasburg, dar mă întreb unde, care e situația acum? Vorbim despre autorizare, despre omologare tip. Și în anumite sectoare, marja de manevră este mai mare decât în altele. Și ne gândim la negocierile climatice de la Paris care vor avea loc. Eu am depus un amendament și pe baza acestuia am decis că toate sectoarele vor fi tratate în mod egal. E nevoie de un teren echitabil pentru toată lumea. Trebuie să calculăm miligramele în uh, sectorul uh, oțelului, apoi în alte sectoare, agricultura, măsuri tehnice, bunăstarea animalelor. Nu se uh, folosesc calcule la fel de detaliate. Eu, săptămâna trecută, am fost în vacanță, am stat acasă și știu multe persoane în industria auto cu care m-am întâlnit și am discutat și care îmi spuneau, bun, da, în Parlament voi nu știți toate lucrurile, dar eu le-am spus că eu vreau un teren echitabil pentru toată lumea și voi continua să repet acest lucru. Mulțumesc, da. doamna dat. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ne-a spus că este nevoie de un compromis. Dar acesta nu este uh, niciun fel de compromis. Acum 8 ani am hotărât limita de 80 mg pe, pe kilometru, iar astăzi spuneți că am ajuns la un compromis uh, și uh, ni se prezintă 1,6 de mg pe kilometru față de 8 mg pe kilometru ca înainte. Ce fel de compromis este asta? Nu e niciun compromis. Dacă acum Dacă acum 8 ani am hotărât limita de 80 de miligrame pe e, kilometri și acum ne dați aceste, cifre. Dacă ne uităm la legea dată din 2006, articolul 5.1 spune foarte clar că această limită de 80 de, grame, de miligrame pe kilogram trebuie să fie un, să fie um, referitoare la la o situație de conducere normală, nu se face nicio referire la marjă și la flexibilitate, iar acum uh, Comisia vorbește despre flexibilitate și vorbește des, despre o flexibilitate de 1,01 până în 2019 și de 50% până în 2020. Pe ce bază spune Comisia asta? Aș vrea să știu care este temeiul juridic pe care se bazează Comisia când a hotărât să schimbe limitele, fiindcă legislația inițială nu face nicio referire la flexibilitate, deloc. Iar în al doilea rând, dacă ne uităm la uh, perioada de după 2020, uh, această cifră, 1,5, se bate cap în cap cu evaluarea proprie a Comisiei, așa cum mi s-a spus. Aceasta este de maxim 1,2 factor de conformitate. Deci poate să ne, spun, poate să ne spune cineva cum uh, s-a hotărât acest factor de conformitate de 1,5, care încalcă evaluarea Comisiei. Și ar fi foarte interesant să știm care au fost studiile și dovezile folosite uh, pentru a se ajunge la un factor de conformitate de 1,5 după perioada 2020 și în cele din urmă, aș dori să mi se prezinte justificările în ceea ce privește greutățile cu care se confruntă industria, în ceea ce privește respectarea regulilor care au fost stabilite acum, acum 8 ani. Mai mult că s-a mai mult s-a spus în repetate rânduri că tehnologia pentru uh, a atinge aceste uh, limite este disponibilă și nu este foarte scumpă, vorba de 200 de euro. Care este părerea comisiei? Și trebuie să avem în vedere faptul că există automobile care a, ating această limită de 80 de mg pe kilometru. Sper să ne dați răspunsuri concrete astăzi, fiindcă altfel uh, conclu, singura concluzie la care aș putea să ajung nu ar fi una prea plăcută. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Birder. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor uh, din umbră uh, în ceea ce privește propunerea de. în ceea ce privește legislația de calitate a aerului care a fost adoptată la plenară săptămâna trecută, luna trecută, în care s-a spus uh, de către Comisie că este foarte important ca toate sectoarele industriei să aibă aceleași obiective ale unui aer curat. Am dorit ca toată legislația să fie adaptată acestui scop pentru ca noile niveluri maxime de emisii să fie atinse. Iar, dar țările și orașele nu au reușit să respecte aceste limite din cauza emisiilor NOx ridicate, uh, din cauza um, automobililor uh, diesel în mare parte. S-a constatat că numai uh, unul din 10 uh, automobile Euro, uh, ze, Euro 60, Euro 6 respectă aceste limite. Aceste automobile vor putea să um, emită dublul acestor limite Euro 6 până în 2020 și chiar propriul meu guvern a, a spus că au fost uh, complice în, uh, în ceea ce privește aceste um, nereguli. Ce efect va avea acest factor de conformitate 1,5 în ceea ce privește capacitatea statelor membre de a atinge limitele de emisie NOx față de un factor de conformitate 1 și în al doilea rând această propunere este bună și este strictă în ceea ce privește autobuzele și, și camioanele. Și vreau să vă întreb dacă corespunde ambițiilor în ceea ce privește calitatea aerului ale Comisiei, care dorește să reducă cu 50% numărul de morți premature până în anul 2030. Și s-a spus că se limitează riscul de a se manipula aceste aparate. Asta, asta este nivelul de ambiție să se, să se limiteze aceste manipularea acestor aparate sau dorim să le eradicăm pur și simplu și să oferim uh, populației cel mai sănătos aer uh, pe care să-l respire. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iavor. În această discuție privind testele RDE și așa mai departe, lipsește un discurs clar. Se dau foarte multe cifre, statistici și argumente care nu au nicio legătură cu realitatea, cu realitatea la Comisie și la Consiliu. Se vorbește despre factorul de conformitate de 2,1 propus de Consiliu și sunt de acord cu Matias Grote că e, trebuie să fie o glumă, nu este un factor de conformitate. Fiindcă este echivalent retragerii standardelor Euro 6. Ne întoarcem la Euro 5. Dacă Comisia dorește într-adevăr să facă așa ceva, cred că minimum ar fi să existe o propunere care să se refere la intențiile reale ale Comisiei și să se, să se pună capăt acestor jocuri prostești cu factorul de conformitate. Am impresia în egală măsură că uh, suntem uh, la cinema aici. Și această propunere de 2,1 uh, supără pe toată lumea și, și este atacat de toată lumea, dar, dar ne suntem ca la coride și asta este Um, asta este um, uh, pânza roșie care este creată tocmai pentru a ataca factorul de conformitate și propunerea inițială era 1,6, care tot o glumă, sincer să fiu, și asta a spus și domnul Lakeout, din punct de vedere tehnic, factorul de conformitate nu are ca scop uh, rezolvarea problemelor economice, ci dorește să rezolve problema măsurilor ne, măsurăturilor nesigure. Iar acesta, iar acesta este necesar cu un nivel de 1,2, așa cum arată studiile. Orice este deasupra aceste valori de 1,2 și 1,18 nu este o soluție tehnică, ci o soluție politică. Eu mă tem că ceea ce se va întâmpla iar uh, Parlamentul atacă acest factor de conformitate 2,1. Ce s-a întâmplat? Atacăm factorul de conformitate și până la urmă compromisul uh, va fi 1,6 și asta își doresc uh, așa să obțină și asta este jocul care se joacă aici în Parlament. Deci cred că în afară de a critica această propunere de 2,1 care este clar că este absurdă, trebuie să ținem minte că compromisul, un compromis de 1,6 sau o altă, un alt procent similar, ar fi o decizie politică care nu ține cont de dimensiunea tehnică. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Ivo Belet. Thanks very much, uh, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. reprezentantului Comisiei aș vrea să-i fac să-i vorbesc despre documentul pregătit de Serviciul Juridic al Parlamentului, care spune că Euro, 6, Euro 6 trebuie să fie respectat în condițiile normale de, utiliza, de utilizare, la punctul 1, să spune acest lucru, și la punctul 2, factorul de conformitate nu sunt factorul de, factorul de conformitate nu este contestat de Parlament, ci modul în care este pus în aplicare. Iar serviciul juridic a spus uh, foarte clar în analiza deciziei de săptămâna trecută, citez, cel de-al doilea proiect de regulament care acest al doilea proiect de regulament depășește mandatul oferit comisiei. Întrebarea pe care aș dori să o adresez comisiei este cum dorește să, ce trebuie să facă mai departe. Fiindcă dacă obiecția Parlamentului va fi confirmată la nivel de comisie și la nivelul plen, plenare Parlamentului, nu cred că comisia va ignora pur și simplu părerea Parlamentului. Comisia este gata să înainteze un nou compromis și să fie de partea Parlamentului. Iar a doua întrebare se referă la ce a spus Ani Schreier. Este vorba despre omologarea de tip. Există o rezoluție de acum două săptămâni a Parlamentului European, care spune foarte clar și doamna comisar Biancovska cred că a citit între timp și a confirmat o săptămâna trecută ne puteți confirma că este, este intenția Comisiei aceea de a înainta o propunere cu privire la un sistem de control european robust al omologărilor de tip naționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Dans. Comisia și statele membre mi se pare că își doresc să dispară acest subiect, să nu mai vorbim despre el. Și dacă facem masaj uh, obiectivelor în funcție de ce spun unii producători de mașini, lucrurile vor dispărea, dar lucrurile nu vor dispărea dacă nu respirăm un aer curat. Asta nu este un concept abstract. Vorbim aici despre substanțe poluante în aer și încercăm să le reducem. Întrebarea pe care vreau să o adresez comisiei a fost deja întrebată, dar aș dori să o reformulez. Dat fiind că este un proces de codecizie, iar a, procesul de codecizie de acum 8 ani a stabilit ținte foarte stricte care ar trebui să fie respectate în condiții reale de conducere, care de condus, care este argumentația schimbării acestei, acestei, acestui obiectiv, acestei ținte. Dar dacă nu se dorește acest lucru, ci să se respecte această țintă cu un factor de conformitate de 1,5, poate să ne explice Comisia cum funcționează acest lucru, fiindcă nu sunt matematician eu, dar 1,5 uh, ori 80 e mai mare decât 80. Uh, nu știu ce-mi scapă mie dacă ne mai putem conforma cu aceste reguli mi se pare că se stabilesc niște reguli care nu au nicio noimă. Mulțumesc, domnule Iar. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke... Mulțumesc, domnule președinte. Da, cred că e nevoie de o, o schimbare de paradigmă. Am spus recent că ce ar trebui îmbunătățit, statisticile sau realitatea? Și cred că acum e nevoie într-adevăr de o schimbare de paradigmă și cred că ar trebui să îmbunătățim realitatea. Pentru că în laborator uh, deja am uh, câștigat uh, lupta, dar totuși ce contează este ce se întâmplă în realitate. Am două întrebări pentru comisie în acest sens. Prima, o perspectivă. Care este situația datelor în realitate? Respectăm uh, obiectivul Euro 5? Care e situația în realitate? Care este starea lucrurilor? Sau la ce normă euro suntem acum, de fapt, în realitate? Și dacă vrem să îmbunătățim realitatea, atunci trebuie să ne stabilim și niște obiective realiste care să poată fi atinse. Și cea de-a doua întrebare se referă mai de, se, o trimit, uh, mai degrabă adresez nouă înșine, dată fiind situația uh, și directiva NEC, Poate că ar trebui să stăm un pic, să vedem cum merg lucrurile mai departe, pentru că uh, cred că trebuie să fim foarte atenți și cu obiectivele pe care le fixăm în domeniul agriculturii. E nevoie de îmbunătățiri. În orice caz, eu cred că n-ar trebui să uh, mai uh, punem încă o dată în discuție uh, directiva NEC. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul Comisiei pentru că a, ascultat și acum e nevoie de multe răspunsuri. Succes! Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare. În ceea ce privește traducerea textului, aceasta se întâmplă acum. 23 noiembrie este data la care vor fi disponibile în toate limbile și vă vom putea trimite toate documentele traduse. A doua întrebare se referea la, dacă mă înțeles bine, dacă propunerea ar putea fi modificată. Propunerea comisiei a fost făcută disponibilă Parlamentului în comisie responsabile, bineînțeles, au făcut uh, comentarii și propunerea poate fi modificată pentru a se ajunge la majoritatea calificată a statelor membre. Domnul Florențo a întrebat din ceea ce ne spun producătorii în ceea ce privește rezultatele Comisiei Tehnice, până la 50% din automobilele, vehiculele actuale trebuie să fie modificate pentru a se respecta aceste limite. E vorba de cele diesel. Acum ceea ce a spus domnul Grote... întrebarea cu privire la dioxid de carbon o să o las colegului meu, cealaltă cu privire la legislație. Trebuie să ne dăm seama că faptul că am introdus RDE-ul face mai concretă legislația, fiindcă Vă reaminteam mai devreme că emisiile reale, a ceea ce puteam să măsurăm noi cu ce putea ce să putem să măsurăm până acum sunt de patru ori mai mari, deci RDE-ul face ca legislația să fie mai ușor de aplicat. Doamna comisar a spus că ne ocupăm deja pe reformarea sistemului de omologare de tip, ceea ce reprezintă elementul uh, fundamental care va permite legislației să fie mai eficiente și mai eficace și mai bine și mai respectate, respectate mai mult. Am, am, am început să lucrăm deja la reforma acestui sistem de omologare și doream să consolidăm clauza de salvgardare, să introducem o supraveghere și control din partea Comisiei, dar bineînțeles acum privim lucrurile altfel în lumina evenimentelor întâmplate. Încercăm să consolidăm ceea ce doream să aplicăm deja. Apoi comentariile domnului Gebrandi cu privire la uh, tonul uh, comunicatelor de presă. Trebuie să ne dăm seama că emisiile în practică vor fi reduse mai întâi cu de două ori și până la sfârșit de patru ori. Faptul că putem aplica aceste elemente rapid trebuie să fie avut în vedere. Trebuie să ne amintim că faptul că, nu, nu s-a, că dacă nu s-ar adopta regulile RD acum, ar însemna că rămânem la situația prezentă, care, care este de 400 de miligrame pe kilometru medie. Competiția loială, acum, faptul că un vehicul uh, respectă legislația actuală, nu înseamnă că că respectă limitele din legislație în condițiile reale de condus. Asta este problema testelor la laborator pe care le facem la ora actuală. Avem uh, niveluri de uh, patru ori mai mari decât prevăzute în, cele prevăzute în legislație, iar în realitate uh, media este de 400 de miligrame, ceea ce înseamnă că dacă un vehicul respectă legislația, acest lucru nu înseamnă, conformitatea aceasta nu înseamnă că se referă la situație reală de pe șosea, cu limitele prevăzute. Deci aici cred că problema este mai degrabă de ordin teoretic decât de ordin practic. Ce se întâmplă până în 2017? Noile teste vor fi introduse ca complementare testelor mai vechi, și avem deja proiecte de pilot, dar de la 1 ianuarie 2016 testele vor fi folosite pentru monitorizare, ceea ce va permite statelor membre să, ai, să, să se aplice asupra discrepanțelor și vor avea deci informațiile la dispoziție, ceea ce ne va permite să să obținem informații și s-a vorbit și de posibilitatea de a revizui factorul de conformitate anual și acest lucru ne va permite să să știm care este nivelul uh, de conformitate de care avem nevoie. Cum am ajuns la aceste valori? Factorul de conformitate se bazează pe două elemente. Primul, uh, o legătură cu testul în sine, legătură cu testul în sine, cu metoda de testare și și al doilea are legătură cu uh, testarea pe șosea, fiindcă nu știm care sunt condițiile de accelerare sau de reducere a accelerației și calitatea drumului. Statele membre, Comisia, statele membre consideră că acest nivel de conformitate trebuie să fie mai ridicat, iar acesta este rezultatul compromisului. Există și uh, o clauză de revizire prevăzută, fiindcă cu cât uh, avansăm mai rapid cu ceea ce privește aplicarea acestui nou text, cu atât vom avea acest nou test, vom avea mai multe informații și vom adapta factorul de conformitate. În ceea ce privește SUA și limitele structurale, vreau să vă spun că SUA poate are limite mai stricte. Acesta este rezultatul uh, proceduri de codecizie, dar au prea foarte puține automobile pe diesel și și limitele de emisii de dioxid de carbon sunt mai puțin stricte decât ale noastre. Mă uit pe lista cu întrebări. Acum, cuvântul flexibilitate. Bine, E vorba de marjă și o să vă explic despre nivelul de conformitate și despre marjele acestea și modul în care se apare acesta în uh, testare. Nu, uh, această marjă nu se face pentru flexibilitate, ci se dorește să, să se țin, să se aibă în, uh, să se țină cont de modul în care se desfășurează test, testul. Iar această marjă a făcut obiectul mai multor uh, opinii și a făcut obiectul unui compromis. Deci nu este vorba de flexibilitate pur și simplu în ceea ce este această marjă. Legătura cu calitatea aerului și nivelul de conformitate, factorul de conformitate, nu există o legătură directă care se poate stabili. Uh, fiindcă factorul de conformitate și factorul calității aerului se măsoară în cea, la, nivelul măsur, la nivelul emisiilor globale, deci nu există o legătură directă. Impactul uh, asupra emisiilor NOx al factorului de conformitate este limitat. Dacă se face comparație cu reducerea pe care o aduce simpla introducere a testării RDE de la 400 de miligrame la un factor mult mai scăzut. Diferența între conformitatea de 1,2 și 1,5 ar fi 20-24 de miligrame pe kilometru, comparativ, de, comparativ cu reducerea la jumătate prin introducerea RDE-ului. Comisia dorește să revizuiască sistemul de omologare de tip. Pot să confirm acest lucru. Și acum uh, vreau să întreb pe colegii mei dacă am omis ceva. În ceea ce privește întrebarea ce ar face Comisia în cazul în care Parlamentul ar hotărâ că a hotărât că Comisia își depășește mandatul, nu pot să anticipez uh, reacția Comisiei într-o astfel de situație. Parlamentul are dreptul să ia propria sa decizie, bineînțeles, și Comisia, în cazul în care se va întâmpla acest lucru, va trebui să reflecteze asupra acestei decizie, acestei situații. Poate dorește Filip să mai adauge ceva. If I remember well, there were some questions. Dacă mi amintesc că eu bine, s-au pus și niște întrebări în legătură cu dioxidul de carbon. Nu, poate nu mi amintesc eu bine, spune președintele. Mr. Howen. Thank you, Mr. Chair. Vă rog. Mulțumesc, că, sigur că aveți o memorie mult mai bună decât mine. Cred că poate au fost niște aluzii la dioxid de carbon, nu știu. Poate domnul Florenț a întrebat în legătură cu costul uh, respectării cerințelor privitoare la NOx, dacă era mai mic sau mai mare decât uh, cel referitor la limitele emisiilor de dioxid de carbon. Din nefericire, uh, nu sunt pregătit să răspund la o asemenea întrebare, însă pot să verific și să vă răspund ulterior. Sigur că eu trebuie să întreb pe colegii mei din DigiGro ca să poată face o comparație cu costurile respectării plafonului de noxe. Apoi, eh, altă întrebare a avut eh, cumva legătură cu situația din SUA, dacă am înțeles eu bine. S-a menționat, cred, deja faptul că există standarde pentru dioxid de carbon în Statele Unite și e dificil de făcut o comparație între flotele SUA cu cele ale Uniunii Europene din cauza tipului și uh, dimensiunilor vehiculelor, dar dacă citești publicații ca cele ale ICCT, s-ar părea că standardele europene sunt cumva mai severe decât cele uh, americane. Întrebarea ar fi, există o legătură între noxe și dioxid de carbon? Uh, Acum, istoric vorbind, răspunsul ar fi da, însă mai recent eh, vedeți că diferențele se cam mai stompează și și uh, vehiculele pe benzină au performanțe mai bune, fără neapărat trebuie să fie modificate și informațiile eventual uh, vi le pot pune la dispoziție dacă considerați de cuvință. Mulțumesc! Thank you very much. I don't know if Mr. Gebrandi wants... Să știu dacă domnul Herbrandi mai dorea să revină. Vă rog. Dacă, aș, dacă mi se mai permite o întrebare, în primul rând, dacă fur cinci mere în fiecare săptămână și mă prinde poliția și încerc să ajung la un acord cu poliția, le promit că pe viitor voi fura doar trei mere pe săptămână consideră Comisia că ar fi o uriașă îmbunătățire a situației Asta ar fi prima întrebare. Și a doua ar fi, dacă am înțeles eu bine, situația deci, dintre momentul actual și să spunem ianuarie 2018 ar fi că avem două tipuri de teste. Vom avea două tipuri în paralel și rezultatele vor fi disponibile. Deci situația va fi dificilă, dar de fapt Nu să vorbiți despre o medie de 400 de miligrame de acum, care ar fi volumul permis pentru următorii doi ani, asta însemnând avem un factor de conformitate de 5 pentru următorii doi ani, dacă am înțeles eu bine. Dear colleagues, I received a lot of requests of additional. Dragi colegi, am primit o serie de cereri pentru întrebări suplimentare. Sigur că fiecare vrea să mai pună câte o întrebare, însă dacă doriți, continuăm runda de întrebări, dar atunci prelungim prea mult dezbaterea. E clar că nu ne satisface pe deplin uh, ceea ce ni s-a răspuns și vrem uh, să punem întrebări suplimentare Dar cred că tot, tot, totuși toată lumea a putut să, să-și exprime un punct de vedere. Și vom mai discuta problema asta și în alte reuniuni cu comisia, că nu se încheie lucrurile astăzi, motiv pentru care aș ruga colegii să nu mai asiste cu întrebările suplimentare, pentru că mai avem și alte puncte pe ordinea de zi. Dacă comisia dorește să aibă o reacție și apoi încheiem dezbaterea și trecem la următor, următorul punct, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să reacționez fără a mai provoca alte întrebări. Nu sunt specialist în uh, legumicultură și fructe, nu comentez în legătură cu merele, dar în legătură cu factorul de conformitate, aici aș avea un comentariu, pentru că factorul de conformitate 5 uh, nu este uh, corect. Fabricanții au, s-au conformat unui test care nu este suficient de bun pentru un moment. Dar niciodată nu s-a vorbit de un factor de conformitate eh, de 5. Cred că cu noile teste ne vom apropia mai mult de realitate și de aceea se modifică și factorul de conformitate, dar nu e vorba de un factor de conformitate de 5. Noi, cu noile teste, ne dorim să câștigăm experiență. Este și această perioadă de tranziție pentru ca uh, fabricanții să-și adapte, să-și poată adapta modelele și vehiculele, deci să nu uh, fim unfair cu comisia în legătură cu uh, acest factor de conformitate. We close the discussion. Bun, spune președintele, încheiem discuția și trecem la Următorul punct, întrebare orală în legătură cu tratarea de EEE în Uniunea Europeană, adică deșeuri de echipamente electrice și electronice. Întrebare al Karl Heinz Florenz și Bas Eichhout. Avem un schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei. Rog pe coraportori să vedem cine dorește să ia cuvântul. Mai întâi. Da, Carl Heinz. Da. Încep eu, domnule președinte. Karl-Heinz, un moment, spune președintele. Dragi colegi, am încheiat dezbaterea asupra punctului anterior. Cine dorește să părăsească sala poate să o facă, dar acum noi ne continuăm activitatea, de aceea invit pe toată lumea să facă liniște. Ja, <clears throat> vielen Dank. Also, wir haben ja ein Mulțumesc. Am discutat despre economia circulară de mai multe ori în uh, Parlamentul nostru, am discutat de multe ori despre regulamentul privind uh, triplu E, și anume echipamentele electrice și electronice. E vorba de uh, fructificarea unor resurse care au fost deja utilizate, regulamentul privind echipamentele electrice și electronice. Uh, colegul meu, uh, și cu mine am primit o, trimis o scrisoare comisiei prin care întrebăm dacă suntem pe drumul cel bun, dacă uh, punerea în aplicare este la un nivel bun, uh, dacă se iau măsuri. Uh, auzim că munți uh, de deșeuri, uh, de echipamente electrice și electronice care sunt relativ uh, valoroase, după cum se știe, uh, sunt um, gestionate sau sunt vândute prin Europa sau în afara Europei. Um, obiectivele de colectare nu numai că nu sunt respectate, um, dar nu sunt nici măcar luate în seamă acest lucru ne-a fost confirmat într-un studiu pe care și Comisia îl cunoaște și am fi recunoscători Comisiei dacă am putea să primim uh, informații cu privire la starea de fapt. De ce este atât de important acest lucru, domnule președinte? Uh, discutăm cu domnul comisar uh, Vela și cu mai știu eu cine despre economia circulară și vorbim despre lucruri absolut minunate. Dar lucrurile pe care le avem deja, chestiunile concrete, um, automobilele vechi, uh, echipamentele electronice și electrice, um, toate acestea sunt, uh, sunt pierdute. Și nu putem acum să construim ceva fantastic din moment ce ceea ce avem deja e prăbușit. Și de asta e atât de între, importantă întrebarea aceasta pe care o adresez Comisiei. Mulțumesc, domnul Laicaut. Colegul meu, uh, Karl Heinz, a formulat uh, perfect lucrurile în germană, deci de ce să mai repet eu în engleză sau în olandeză? We can uh, listen on the point foarte bine, ok. Atunci o să ascultăm părerea comisiei. Avem pe domnul Iulio Garcia Bârfis, care este șef de unitate și îi dăm cuvântul pentru ca să ne răspundă. Good afternoon. Uh, In the first place, I would like to thank uh, uh, the authors. Uh, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc europarlamentarilor pentru întrebare și este foarte bine că avem ocazia să avem un schimb de opinii în legătură cu provocările care ne așteaptă pentru a ne asigura o, un tratament corespunzător al deșeurilor de echipamente electrice și electronice, DEEE din perspectiva economiei circulare, perspectiv să avem uh, un grad înalt de colectare și uh, prelucrare. Dar întrebarea are o sferă uh, largă de înțeles. Uh, practic se, poate, se poate identifica acolo cinci întrebări uh, de la colectare până la reutilizarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Și voi încerca să răspund una câte una acestor întrebări, încercând să fiu concis, însă și exhaustiv pe cât posibil. În primul rând, așadar, ce consecințe trage Comisia din studiul CWIT? Practic, Informația de acest studiu nu constituie o surpriză pentru noi. Avem multe probe directe și indirecte care ne arată că Uh, un volum important de deșeuri sunt exportate ilegal sau uh, nu sunt tratate conform legii în Europeană. Inspecțiile și controlele trebuie să fie consolidate. Asta ar fi concluzia. Instrumentele legislative există, mai ales cu uh, revizuirea directivei, însă trebuie și puse în aplicare. Mai întâi, uh, directiva DEE include prevederi privitoare la echipamentele nefuncționale care nu trebuie exportate spre țările în curs de dezvoltare. Directiva atribuie instrumente inspectorilor naționale pentru a investiga orice fel de transport suspect ca fiind uh, ilegal. Asemenea, există și un alt instrument uh, important și anume că se inversează sarcina probei care revine mm, proprietarului sau deținătorului echipamentului. El este cel care trebuie să demonstreze că este funcțional și nu este un deșeu. În al doilea rând, Regulamentul a fost uh, modificat recent uh, pentru a se consolida prevederile privitoare la inspecții, inspecții și amendamentele, modificările vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie și vor conferi mai multe puteri inspectorilor. În plus, uh, statele membre trebuie să, ca până la 1 ianuarie, 2016 să aibă planuri de inspecție care, pe baza unei valori a riscului, trebuie să determine numărul minim de inspecții care trebuie uh, efectuate. Desigur că uh, tot, orice prevedere privitoare la inspecție ține de apanajul uh, autorităților naționale, inspecții vamale, inspecții de deșeuri și așa mai departe. Însă, noi acționăm și la nivel european. Anul viitor, Comisia va lansa o uh, inițiativă pentru a uh, verifica în practică ce se întâmplă cu colectarea și reciclarea și pentru a uh, consolida lupta împotriva traficului ilegal. În plus, cooperăm cu rețeaua inspectorilor de mediu europeni care a lansat diverse proiecte ca să combată uh, transporturile ilegale de deșeuri și, de asemenea, vom ține cont și de uh, experiențele trecutului pentru uh, liniile directoare pe care le vom emite în legătură cu aceste inspecții, așa cum se prevede în regulament. De asemenea, cooperăm cu Interpol, care este unul din partenerii în acestui proiect DG Environment este implicat uh, în activitatea grupului de lucru Interpol uh, privitor la infracțiuni legate de poluare, iar astăzi noi participăm la o conferință internațională privitoare la traficul de deșeuri uh, găzduite de Interpol. De asemenea, suntem gata să consolidăm cooperarea bilaterală, susținem unele proiecte pentru a spori capacitatea în țările crude de dezvoltare și am lansat un proiect privitor la cooperarea vamală cu China care se concentrează în mod specific asupra transportului de deșeuri. Și în final vom continua să fim implicați în activități internaționale, mai ales în dezvoltarea și punerea în aplicare a liniilor directoare tehnice privitoare la transportul de care au fost adoptate prin convenție la începutul acestui an. Iar acum, cea de-a doua întrebare. Care e situația cu punerea în aplicare a directivei statelor membre, statele membre, mai ales colectarea, ratele de colectare și reutilizare, obiectivele și inspecțiile. Aș menționa mai întâi Uh, actualele obiective de colectare stabilite la articolul 7 ale directivei de EEE, e vorba de 4 kg per capita, uh, este pusă în aplicare și situația actuală nu e rea deloc. Ultimul an de raportare a fost 2013 și deși rapoartele nu sunt complete, datele pe care le dispune, de care dispune deja Eurostat le uh, spun că doar 5 state membre nu au îndeplinit obiectivele de colectare, iar dintre acestea 5, unele totuși sunt foarte aproape de a le îndeplini. Nivelul de respectare a obiectivelor de reciclare Uh, din anexa 5, de asemenea, uh, o situație bună, totuși trei state membre nu au atins uh, obiectivele, mai ales ce privește deșeurile de echipament de telecomunicație și electronic, și există probleme cu patru state membre în ce privește echipamentele de telecomunicații, în ce privește inspecțiile, în perioada de raportare 2010-2012 s-au efectuat mai mult de 2500 de inspecții care au relevat situații de transport ilegal de deșeuri, din care se pare că aproximativ 15% reprezentat transporturi legale de DEE. E. Acum există și cazuri neraportate. Însă inspecțiile devin mai eficiente și iată, putem uh, vedea că se detectează tot mai multe tra uh, transporturi ilegale. Uh, întrebarea 3 și întrebarea 4, voi încerca să le răspund împreună. E vorba de realizarea ratelor mai mari de colectare aplicabile 2016 și într-a patra întrebare trebuie să răspundem să spunem dacă vom propune pune rate individuale pentru anumite categorii de EEE. Răspund împreună acestor întrebări pentru că am lansat uh, un studiu în care s-au analizat ambele uh, probleme și în ce privește fezabilitatea noilor obiective de colectare pentru 2016 și chiar și 2019, studiul care a fost de finalizat și nici măcar n-a fost încă publicat pe uh, website, uh, studiul ne spune că unele state membre poate nu vor reuși să respecte obiectivele dacă nu rezolvă anumite probleme legate de punerea în aplicare, de exemplu, ă, cazuri de colectare neregistrate și probleme cu capacitatea de punere în aplicare și monitorizare. Studiul indică faptul că se, e nevoie de eforturi în 10 state membre în care ratele de colectare în 2010 sunt mai scăzute de 30%. Sigur, mă refer tot la uh, deșeurile de echipamente electrice și electronice mai ales uh, situația în statele membre cu rate de colectare mai scăzute reprezintă o problemă pe care vom încerca să o rezolvăm în inițiativa de promovare a respectării uh, cerințelor legale pe care o vom lansa la anul, după cum spuneam. Studiul a evaluat de asemenea opțiunea de a stabili obiective individuale pentru diferite categorii de DEEE, iar studiul indică faptul că asemenea obiective individuale pot fi benefice din punct de vedere economic, de mediu și social. Totuși, se remarcă de asemenea faptul că ar fi dificil să stabilim obiective la nivel european, dat fiind că există o mare diferență uh, de la stat la stat privind condițiile de colectare. În plus, noi considerăm că ar fi chiar contraproductiv să stabilim uh, obiective individuale de colectare atunci când obiectivul general de colectare încă nu a fost pus în aplicare. astfel încât Comisia în acest moment nu își dorește să modifice directiva de EEE ca să introducă obiective de colectare pentru categorii specifice, însă statele membre au libertatea de a stabili asemenea obiective și poate că ar fi chiar util așa ceva pentru a susține până în aplicare a obiectivelor generale de colectare stabilite în directiva respectivă. Ultima întrebare. Care e situația la ora actuală în legătură cu standardele minime de calitate pentru prelucrarea de EEE? Am dat mandat organizațiilor europene de standardizare pentru a dezvolta unor standard, niște standarde europene standarde care trebuie să se refere la prelucrarea de EE și să reflecte situația lor actuală. Un uh, set uh, complet de standarde în mandatul acesta, inclusiv uh, pregătirea pentru reutilizare, va fi publicat până la sfârșitul anului viitor. Oricum, actualmente unele din standarde au fost deja publicate, inclusiv standarde generale pentru prelucrarea de EEE și standarde de asemenea pentru prelucrarea lămpilor. apoi a tuburilor catodice și a panourilor electrice. În plus, specificații tehnice au fost de asemenea publicate pentru depoluarea de EEE în general, cât și a uh, da, echipamentelor electrocasnice care și-au uh, atins uh, finalul ciclului de viață. Așadar, s-au făcut progrese cu uh, dezvoltarea standardelor pentru prelucrarea de EEE. După ce acestea vor fi finalizate, vom adopta actul delegat pentru recunoașterea echivalenței de standarde pentru prelucrarea acestor deșeuri aplicate în țări terțe. Cam asta ar fi, domnule președinte. Îmi pare rău că am răspuns uh, răpindu-vă cam mult din timpul de astăzi, însă a fost mai degrabă întrebarea, semna mai degrabă un uh, chestionar și nu o întrebare și am încercat să răspund exhaustiv. Sper că v-au și mulțumit răspunsurile mele și dacă cumva mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. I don't know if the colleagues want to make some. Vă mulțumim. Nu știu dacă colegii doresc să intervină, dacă au întrebări. Karl-Heinz sau Bas? Mulțumesc pentru acest uh, răspuns detaliat am o întrebare referitoare la statele membre. Ați spus că situația este foarte diferită, înțeleg acest lucru, dar uh, există diferențe mari, există țări care sunt foarte angajate și sunt uh, țări uh, care neglijează situația. Poate în anumite țări unde sunt porturi mari există probleme cu exporturile și a doua întrebare. A spus că e nevoie de mai multe controle și înțeleg acest lucru. Dar uh, în ce puncte doriți să aplicați controlele? Credeți că ar trebui să motivați mai bine statele membre să controleze uh, întregul lanț sau ar trebui să facă comisia aceste controle? Și dacă, în, și în al doilea caz, poate comisia să facă aceste controle? Deci cum se va controla mai bine situația și ce rol joacă EEE în um, legislația privind economia circulară pe care o discutăm, este un rol uh, important, uh, este uh, o piatră de temelie pentru această legislație. Acestea ar fi întrebările suplimentare și încă o dată vă mulțumesc pentru modul serios în care ați răspuns la întrebări. Mulțumesc, domnul Leichhout. Da, în primul rând vreau să mulțumesc și eu uh, pentru aceste răspunsuri uh, foarte cuprinzătoare și detaliate la toate întrebările. Apreciem acest lucru. Cred că este o mare întrebare politică care umbrește încă această discuție. Chestiunile pe care le discutăm aici, tratamentul juridic al deșeurilor. e bine, dar această chestiune nu este una nouă, nu e o problemă nouă. Studiul arată doar încă o dată cât de amplă este problema. Uh, dar noi eram conștienți de existența acestei probleme. Și aș dori să aud din partea dumneavoastră că aveți intenția ca peste trei ani să nu se repete aceeași dezbatere aici despre tratamentul juridic al uh, acestor deșeuri. Pentru că asta e îngrijorarea noastră, că lucrurile ar putea să nu se schimbe. Am uh, luat la cunoștință toate răspunsurile dumneavoastră, înțeleg că se fac lucruri, dar în cele din urmă întrebarea este cum facem să rezolvăm lucrurile astfel încât să nu repetăm discuția peste trei ani. Și, mai concret, ați spus și dumneavoastră în răspuns, această chestiune este crucială pentru economia circulară. Știm cu toții că pe 2 decembrie uh, se va face o nouă propunere privind economia circulară. Ați putea să fiți puțin mai specific și să ne spuneți care aspecte vor face parte din acest pachet al economiei circulare pentru a putea rezolva situația, nu doar ce facem acum, ci și ce acțiuni intenționați să luați, să prezentați pentru viitor în pachetul economiei circulare. Deci un pic mai multă claritate aici ar fi foarte mult apreciată. Mulțumesc. Mulțumesc. Întrebări din partea altor colegi? Nu? Atunci vă dau din nou cuvântul. Mr. Mr. Mulțumesc. La întrebarea domnului Florence, eu cred că se referă în mod specific la exporturile, exporturile ilegale de deșeuri de echipamente electrice și electronice, dacă există niște puncte, niște focare în Uniunea Europeană. Activitatea ne indică, și asta nu ne surprinde, că rutele principale prin care deșeurile electrice și electronice părăsesc Uniunea Europeană sunt marile porturi. Și aici cred că ar trebui să ne focalizăm atenția, inspecțiile de conformitate și verificări. Sigur că atunci când vorbim de reciclare și de ratele de colectare, sunt uh, diferențe semnificative între statele membre și, după cum am spus mai devreme, în inițiativa pentru promovarea conformității pe care o vom lansa anul viitor, ne vom focaliza mai ales asupra lacunelor din statele membre unde istoricul de punere în aplicare este cel mai slab și nu este prima inițiativă de promovare a conformității pe care o lansăm. În momentul de față, noi uh, avem o astfel de inițiativă în curs cu privire la deșeurile municipale și o altă uh, inițiativă similară de promovare a conformității în ceea ce privește deșeurile periculoase. De asemenea, abordăm chestiunea construcțiilor și demolărilor și a deșeurilor din aceste procese. Avem în pregătire o uh, inițiativă uh, care va aborda problema majoră a uh, deșeurilor uh, a căror origine nu este cunoscută Și sigur că e nevoie, în primul rând, să avem o, un diagnostic uh, adecvat al situației din cele 28 de state membre pentru a identifica problemele întâi și apoi pentru a putea identifica soluțiile bazate pe cele mai bune practici. Acum, ajungând la cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, trebuie să vă spun că facem tot ce putem și dedicăm uh, multe eforturi îmbunătățirii punerii în aplicare. Nu putem să oferim asigurări 100% că peste 3 luni toate problemele vor fi fost rezolvate, dar sunt convins că în următorii ani vom face progrese semnificative. În ceea ce privește importanța deșeurilor electronice și electrice în economia circulară, nu pot să spun foarte multe despre propunerile specifice pe care le va face Comisia ca parte a pachetului uh, economie circulară, dar pot să vă spun, pot să vă confirm că vom propune măsuri care, prin care vom, vom aborda cealaltă jumătate a cercului, foarte relevantă pentru gestiunea uh, deșeurilor electrice și electronice. Vom uh, aborda chestiuni uh, precum reparabilitatea, Uh, posibilitatea de reutilizare, durabilitatea, aspecte foarte importante pentru echipamentele electrice și electronice. Vom include de asemenea propunerea de a dezvolta piese pentru, uh, piețe pentru materiale secundare, ceea ce este esențial pentru a oferi stimulente pentru colectarea și reciclarea deșeurilor electrice și electronice și am putea să includem în propunerea legislativă și uh, cerințe minime pentru dezvoltarea um, unor sisteme de responsabilitate crescută a producătorilor. Foarte importante pentru gestiunea deșeurile electronice și ele electrice, pentru că, așa cum știți cu siguranță, există niște sisteme în Uniunea Europeană care sunt menite pentru în scopul gestionării deșeurilor electrice și electronice care nu funcționează în mod corespunzător. Deci, da, cred că prin pachetul economie circulare, fără să vă dau detalii foarte specifice, pentru că acestea nu sunt uh, la dispoziția noastră în momentul de față, referitor la conținutul măsurilor care vor fi propuse, în orice caz vom uh, include elemente care să aibă un uh, impact pozitiv pentru gestiunea de PEE, nu doar când e vorba de reciclare, ci și de colectare. Mulțumesc! Mulțumesc! Putem așadar să încheiem acest punct de pe ordinea de zi și să trecem la următorul punct. Avem o întrebare cu solicitare de răspuns oral referitoare la formele rare de cancer și dau cuvântul imediat autoarei, Doamna vicepreședinte Daciana Sârbu, aveți cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. 540.000 de cetățeni europeni sunt uh, diagnosticați cu o formă rară de cancer. Termenul uh, rar este impropriu folosit. Aceste tipuri de cancer nu mai sunt atât de rare, dacă le privim global, fiindcă în total ele reprezintă 22% din toate cazurile noi de cancer în Europa. Rata de supraviețuire după 5 ani este mai mică pentru oamenii care suferă de cancere rare decât în cazul celor afectați de așa zisele cancere comune. Probabilitatea ca bolnavii de cancere rare să nu mai supraviețuiască este în medie cu 18% mai, mare decât în cazul celor care suferă de forme mai des întâlnite, precum cancerul de sân sau colorectal. Dintre toate formele rare de cancer, Grupul cel mai mare de pacienți este afectat de cancere de la cap și la gât. Cu 92.000 de cazuri diagnosticate în fiecare an, peste 60% dintre acești pacienți sunt diagnosticați când boala e deja avansată. Se înregistrează disparități semnificative în ratele de supraviețuire a bolnavilor între statele Uniunii Europene în funcție de accesul la tratament și îngrijire. Cea mai mică rată de supraviețuire pentru bolnavii de cancer în zona capului și a gâtului se înregistrează în estul Europei, unde numai 27% dintre pacienți supraviețuiesc după 5 ani. În Europa, în ansamblu, ratele sunt ceva mai bune, ajungând la 40%. Aceste cifre descriu o realitate tristă și în același timp frustrantă. Există dovezi clare că dacă diagnosticarea se face mai devreme și termenul, tratamentul este adecvat, șansele de supraviețuire pe termen lung cresc cu 80-90%. Diagnosticarea timpurie și accesul egal la îngrijire și tratament de calitate trebuie să fie asigurate la nivelul Uniunii Europene. Dacă instituțiile europene își propun cu adevărat să facă diferența și să ofere o șansă reală acestor oameni. Recunoașterea de către Comisia unui standard minim de servicii pentru bolnavii care suferă de cancer la cap și la gât și de forme rare de cancer în general, precum și asigurarea accesului acestora la centre de referință și rețele cu expertiză specializată și multidisciplinară, a reprezenta un ajutor important pentru acești pacienți. De aceea, aș dori să adresez câteva întrebări Comisiei. Ce acțiuni va iniția pentru a sprijini statele membre să asigure măsuri mai bune de prevenire, diagnosticare la timp și tratament pentru bolnavi afectați de forme rare de cancer? Întrebarea are un accent special pentru acele cancere rare în cazul cărora există tratamente foarte eficiente, dar infrastructura de îngrijire nu este întotdeauna pusă la punct și cum intenționează Comisia să folosească rezultatele unor proiecte finanțate european pentru a dezvolta standarde minime obligatorii la, obligatorii la nivel european pentru acești bolnavi. Mai mult, cum își propune Comisia să monitorizeze implementarea unor astfel de standarde și impactul lor asupra pacienților. Vă mulțumesc! you, Ms. Sarbu. And now, from the commission... Mulțumesc, doamna Sârbu, și acum din partea comisiei, domnul Michel Huber. Aveți cuvântul. Well, thank you very much. Hiding here. <laughs> thank you very much and thank you very much for this. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru această întrebare referitoare la formele rare de cancer, care sunt într-adevăr un motiv de îngrijorare în activitatea noastră în ceea ce privește cancerele și bolile cronice în general. Într-adevăr, în funcție de cifrele pe care le-ați folosit, aproximativ un sfert din uh, cancerele din Uniunea Europeană sunt cancere rare. Deci vorbiți despre o parte importantă din povara bolii. Suntem întru totul conștienți de activitatea care a fost finanțată deja și de cooperarea noastră cu statele membre în contextul uh, politicii privind cancerele și bolile rare, știm care sunt uh, îngrijorările referitoare la momentul diagnosticării, la accesul la terapie și la tratamente, uh, baza de dovezi uh, furnizată de testele clinice, accesul la terapie și, de asemenea, chestiunea existenței uh, registrelor și a băncilor de țesuturi și există doveze, dovezi uh, conform cărora rata de supraviețuire este mai uh, scăzută în cazul persoanelor afectate de cancere rare. Și, într-adevăr, inegalitatea între statele membre este o chestiune importantă în acest context. Acum, în ceea ce privește prevenirea nu există o abordare specifică în ceea ce privește prevenirea cancerelor rare, dar prevenirea recomandată în codul european împotriva cancerului poate să contribuie și la prevenirea cancerelor rare, mai ales cancerele de, uh, la nivelul gâtului și capului pe care le menționați în întrebarea dumneavoastră și care se leagă de consumul de tutun, alcool, uh, expunerea la soare, igiena dentară, um, virusul papiloma uman și așa mai departe, din perspectiva prevenirii, deci. Atunci când există tratamente eficace, sigur că susținem statele membre să îmbunătățească performanța sistemului uh, sanitar prin tot felul de măsuri. Și aici um, probabil faceți trimitere în întrebarea dumneavoastră prin oportunitățile oferită de directiva privind aplicarea drepturilor pacienților în uh, îngrijirea medicală transfrontalieră um, și um, se pregătește acum uh, primul, uh, prima cerere pentru rețele transeuropene, pentru că e clar că în cazul multor boli rare, care vor fi acoperite de rețele de referință, multe dintre acestea vor fi cancerele rare. Și după cum știți, o altă modalitate de a îmbunătăți accesul la tratament eficace este autorizarea produselor medicale așa numite orfane prin mecanisme de autorizare și aproximativ 60% dintre aceste produse orfane autorizate de Agenția Europeană a Medicamentului au fost autorizate pentru tratamentul cancerelor rare. Și încă o dată știm că există probleme privind accesul la Uh, medicamentele inovatoare pentru tratarea cancerului uh, în anumite țări. Pentru a avea o perspectivă mai clară asupra situației, am lansat proiectele pe care le-ați menționat în întrebare, mai ales um, rețeaua RareCare.net Net și proiectul RareCare, care a fost predecesorul acesteia, care a fost finanțat prin programul sanitar european, um, care analiza um, indicatorii de boală și modalitățile de îmbunătățire a uh, accesului la tratament, punând accesul mai ales pe cancerele uh, pediatrice. Am lansat o rețea pilot de experți care se ocupă de oncologia pediatrică, pediatrică um, și diagnosticare și sigur că sunt mai multe proiecte finanțate prin uh, proiectul de prin uh, programele de cercetare. Și acum este momentul pentru a contacta statele membre și a iniția un dialog structurat pentru susținerea luptei împotriva cancerelor rare. Știți că există un plan de acțiune împotriva cancerelor rare și a bolilor rare și în uh, programul de lucru uh, pentru sănătate pentru 2015 am lansat o nouă acțiune comună privind cancerele rare. Această acțiune comună, știți, acțiunile comune sunt uh, acțiuni ale autorităților competente nominalizate ale statelor membre și ale Comisiei. Sperăm că această acțiune să fie uh, preluată și să progreseze și anul viitor, astfel încât statele membre și Comisia să poată să colaboreze într-un mod structurat și eficace, tocmai pe chestiunile pe care le subliniați în întrebarea dumneavoastră și care au fost identificate, um, unde au fost identificate probleme, inclusiv înregistrarea, coordonarea orientărilor, accesul la informare și mai ales uh, uh, cancerele rare la copii. Um, cadrul pentru această acțiune comună este descris în programul de lucru al programului pentru sănătate pentru 2015, dar uh, conținutul va fi discutat doar în următoarele săptămâni și luni, atunci când uh, autoritățile competente nominalizate, comisia și alte părți interesate, cum ar fi organizațiile de pacienți, se vor întâlni pentru a defini Um, cadrul uh, um, amplu al acestei activități. Deci, deocamdată, nu putem să spunem care sunt măsurile exacte, concrete, care vor fi luate, dar în următoarele luni, uh, în cadrul procesului, acestea se vor um, uh, delinea. În orice caz, e clar că activitatea comună cu statele membre este importantă și statele membre se angajează prin această activitate într-o manieră mai serioasă și anume că vor Uh, acționa uh, în ceea ce privește cancerele rare, pentru că, din păcate, într-adevăr, acestea rămân undeva într-un cont de umbră, pentru că uh, acțiunile se focalizează mai ales asupra cancerelor mai răspândite și a bolilor în general, dar cu aceste două grupuri de coordonare care se ocupă de bolile rare și de politica în domeniul cancerelor, sperăm să facem progrese. Mulțumesc! Uh, reflection Mulțumesc. Dau cuvântul în sală, începând cu doamna de Costeț. Mulțumesc. În primul rând, vreau să spun că împărtășesc îngrijorările colegilor noștri privind cancerele rare. M-am implicat tot timpul în aceste probleme, cum ar fi cancerul uh, pancreatic și cancerele rare la copii sunt, un, sunt printre lucrurile care mă interesează pe mine. Din păcate, bolnavii de cancer, de, can, de cancer rar suferă de cancer și de, din cauza faptului că e vorba de cancer și din cauza faptului că e vorba de o maladie rară. Deci sunt mai multe tipuri de greutăți. Din păcate, acest lucru creează inegalități între tratamentul de care beneficiază pacienții. Aceste tipuri de cancere uh, din păcate, nu se bucură de un interes prea mare din partea instituțiilor și nu există prea multe mijloace financiare în cercetare pentru aceste maladii rare. Din, așa cum a spus și comisia, diagnosticul se pune prea târziu și în această după amiază am participat uh, la un grup de lucru privind tumorile neuroendocrine și s-a, s-a explicat că câteodată uh, treceau 6-7 ani până se, diag- se putea diagnostica acest uh, cancer rar, ceea ce este îngrozitor, fiindcă boala se dezvoltă și am fi putut interveni mai rapid uh, și să putem îngrădi dezvoltarea bolii. Și um, suferim de pe urma lipsă de cooperare între statele membre în ceea ce privește informațiile pentru pacienți și astfel încercăm să îmbunătățim prevenirea, diagnosticul timpuriu și tratamentul oferit pacienților uh, care suferă de un cancer rar. Comisia a oferit o parte a răspunsului și anume aplicarea sporită a um, centrelor de referință a acestor rețele care a fost aplicată pe directiva privind uh, îngrijirile de sănătate. Eu am fost raportor acolo, dar trebuie să trecem la viteză superioară și spun acest lucru Comisiei Europene, fiindcă prea multe state membre uh, refuză să aplice aceste, această rețea a centrelor de referință care pun bețe în roate pentru acest proces pentru a nu aplica directiva grijirilor medicale transportaliere, care reprezintă instrumentul adecvat pentru bolnavii care au un cancer rar. Aș dori ca comisia să ne spună cum dorește să accelereze punerea în aplicare și cum dorește să facă presiune asupra statelor membre pentru ca lucrurile să desfășoare mai rapid. Și încă o chestiune pe care, încă o întrebare pe care am, am adresat-o comisiei, e vorba de testele clinice înainte de punerea pe piața medicamentelor. Uh, acestea sunt prea uh, laborioase pentru cancelerare, e nevoie adesea de tratamente foarte personalizate și este greu să se găsească, să se găsească participanți pentru testele clinice. Aș dori să știu ce ar putea face Comisia Europeană pentru a înlesni participarea la aceste teste clinice și cum am putea să facem un fel de publicitate la acestor teste clinice la nivel european. Vă mulțumesc! Thank you, and now Mr. Pelici. Mulțumesc acum domnul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am citit întrebarea orală din partea socialiștilor. Uh, e foarte important să discutăm uh, despre acest subiect și nu suntem de acord că trebuie să avem această discuție în detaliu, însă notăm că în cadrul întrebării se face întrebare, o referire specifică la tumorile capului și a gâtului și se spune că lipsesc medicamentele pentru a vindeca aceste maladii uh, mortale până la urmă. Ce, se întreabă ce face Comisia pentru a susține statele membre, etc. și se spune că, mai ales pentru acele tumori rare, pentru care știința poate furniza tratamente foarte eficiente, însă acolo unde uh, Uh, cele mai bune uh, medicamente nu sunt uh, totdeauna disponibile. De exemplu, tumori sau cancer al capului și al gâtului. Da, bun. Ce înțelegem noi prin cancer rar sau tumoare rară? Și, într-adevăr, nu este disponibilă cea mai bună structură pentru a trata aceste tumori și nu este foarte clară nici în literatura științifică o definiție a unei, a unui cancer rar. Dar dacă ne bazăm pe studiul uh, citat uh, anterior de comisie, Rare Care in Europe, cu uh, cancer cu apariție de uh, mai puțin de 6 uh, la mie, au fost uh, identificate mai mult de 250, dar dacă vedem lista acestor patologii, dăm seama că, de exemplu, un prim grup e format uh, din cancer, tumori epiteliale ale capului și a gâtului, sân și cavitate nazală cu subgrupuri carcinom squamos, adenosquamos. Apoi al doilea grup, tumori epiteliale rinofaringelui, din nou ă, cap, gât, carcinom squamos, adenosquamos și așa mai departe. Există o serie întreagă de grupuri care împreună alcătuiesc uh, tumorile capului și a gâtului, mai mult de 114, pentru care, și eu provin din, ace, din acea lume a medicilor și există, există tratament, sunt uh, definite foarte bine posologiile de uh, chimioterapie, medicamente biologice, revoluția medicamentelor biologice exact în acest caz de cancer, radioterapie și sunt cunoscute și protocoalele de uh, tratament combinat între aceste trei metodologii, pe lângă chirurgie, bineînțeles, și dozajul. Deci, vorbim de o patologie care, dacă este luată în mod singular în toate părțile sale, se constituie din multe tumori rare, însă dacă le luăm împreună, e o patologie care are tratament, ba chiar este cel mai avansat posibil. Deci, ideea ar fi că dacă acum uh, ne-am angaja pentru a trata o patologie care doar printr-o chestiune legată de definiție are o problemă de tratament, Dacă în realitate este tratată și chiar foarte bine, la nivel foarte înalt, atunci cheltuim resurse pentru un lucru care nu e patologie rară, ci trebuie să definim foarte exact ce anume înțelegem prin patologie rară, pentru că dacă nu, resursele se vor îndrepta uh, în direcții greșite. Trebuie să se îndrepte spre acele patolo uh, patologii care nu se bucură de un tratament terapeutic. Mulțumesc. Thank you and now I would like to... Mulțumesc. Dau din nou cuvântul comisiei. Mulțumesc pentru întrebări. Întrebările extrem de interesante, pertinente. E clar că dacă ne uităm la deciziile luate în, la nivelul statelor membre în ceea ce privește organizarea prevenirii și tratamentului. Acesta ține de responsabilitatea lor, iar noi ce putem să facem și ce am făcut cu mare succes în ceea ce privește încurajarea țărilor de a pune la punct uh, planurile naționale de consiliere pentru a avea o abordare mai cuprinzătoare în ceea ce privește controlul cancerului și în ceea ce privește depistarea acesteia este să ajutăm statele membre la nivelul cooperării. Acest lucru este foarte clar și uh, sunt de acord că, uh, că uneori acest proces durează mai mult decât uh, se anticipează, dar în ceea ce privește rețelele de centrele de referință europene, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat la Lisabona de curând, la conferința de acolo unde s-a încercat uh, diseminarea de informații și tot ce se face în acest domeniu, cred că s-a înregistrat un mare imbold care va duce mai departe această muncă și vom vedea cât de curând se va întâmpla acest lucru și cât de curând se va recesa un impact asupra domeniului nostru, dar lucrurile merg înainte foarte rapid în ceea ce privește rețelele centrelor de referință și există angajamente la nivelul statelor membre. Lucrurile, deci, se mișcă, se mișcă în acest domeniu, chiar dacă nu putem face presiune în mod oficial asupra statelor membre, pentru a le obliga să facă pași înainte. În ceea ce privește întrebările adresate cu privire la definiția, la chestiunea definiției, e adevărat că deocamdată uh, lucrăm uh, cu această definiție provizorie și cu lista uh, pusă la punct de proiectul maladiilor rare. Aceasta este o definiție practică ce reprezintă un punct de plecare. Cred că există 168 de grupuri diferite de rare, iar uh, apoi rămâne la latitudinea acțiunii comune, fiindcă acesta este pasul înainte calitativ care va avea loc și acolo acțiunea comună va analiza definițiile și va analiza grupurile și va vedea dacă unele can tipuri de cancer din acest domeniu pot fi considerate prioritare în ceea ce privește uh, pașii de, care vor urma. Acest lucru se, va întâmpl, se întâmplă, deci, concomitent uh, se va întâmpla în următoarele săptămâni și luni, în momentul în care conținutul planului comun de acțiune va fi definit. Iar în ceea ce privește testele clinice, poate aș putea să uh, o rog pe colega mea, Sabine, să mai adauge ceva. Yeah, thank you very much. I mean... Mulțumesc. În ceea ce privește testele clinice, suntem în faza de punere în aplicare, în etapele timpurii ale unui nou uh, set de legi și ne așteptăm ca în viitorul apropiat să putem asista la efecte ale acestei legislații noi, care are foarte multe elemente ce doresc să înlesnească testele clinice în Europa și uh, și să creeze un punct unic de intrare pentru toate solicitările de teste clinice, deci sperăm că vom putea vedea, asista la efectele acestei legislații cât mai curând cu putință și că se, vor, se va grăbi procesul și procedurile aferente depășind uh, poate puțin, uh, puțin uh, întrebarea adresată de testele clinice, vreau să vă spun că desfășurăm activitate alături de Agenția de Medicamente Europene și pentru a analiza sistemele noastre care um, doresc sprijinirea punerii pe piața produselor medicinale și există numeroase inițiative care au ca scop grăbirea acolo unde putem, bineînțeles, fără să uh, periclităm uh, siguranța, eficiența și calitatea produselor, să grăbim procesul acolo unde se poate. Toate acestea, bineînțeles, uh, sunt discuții pertinente care au loc la ora actuală, care depășesc această discuție specifică cu privire la terapiile privind cancerele rare. Vă mulțumesc! Very much. Mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumesc vicepreședinte doamnei Sârbu și pentru această discuție extrem de interesantă. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de schimbul de păreri cu Comisia Europeană privind um, condițiile uh, unui plan de investigație pediatrică și a drogărilor de la acesta. Vreau să dau mai întâi uh, cuvântul președinților grupului de lucru, domnul Peterle, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem alături de noi reprezentanți ai Comisiei și ai Agenției Europene pentru Medicamente și eh, după grupul de lucru și atelier organizat în luna iunie. Copiii eh, primesc adesea medicamente care nu au fost testate cum trebuie. Din păcate, și primesc uh, tratamente experimentale care nu sunt foarte sigure. Am discutat uh, despre ce să facem pentru a schimba lucrurile. 40% din medicamentele pediatrice nu sunt uh, dezvoltate în condițiile necesare și cancerele pediatrice la copii sunt principala cauza mortalității. Eh, trebuie să ne asigurăm că medicamentele sunt bine țintite. The commission takes the floor. Uh... Mulțumesc. Dau cuvântul comisiei acum. Yes, thank you very much and thank you for inviting us. Mulțumesc pentru invitație. Privind schimbul de păreri pe marginea acestui subiect foarte important. Bineînțeles, contextul despre care vorbim uh, este al regulamentului pediatric. care este o lege recentă în ceea ce privește medicamentele. Vreau să vă spun că e vorba despre o cincime din populație copiii nu trebuie considerați pur și simplu adulți mici, au un, copiii au un organism uh, specific și nevoi specifice. Când în 2002 am lansat uh, documentul de consultări care se numea Medicamente mai bune pentru copii, ne-am confruntat cu situația de a constata că nu există cercetare pe uh, sloturi de vârstă și, și am asistat la o folosire a medicamentelor off-label. Factorii economici au fost uh, cei care, care au uh, reprezentat cauza acestei situații, iar uh, doctorii iar um, în 2006 a fost adoptat regulamentul pediatric care va, care, și vom discuta planul de cercetare pediatrică mai detaliat. După cum știți, Comisia a publicat un raport al progresului în 2013 care se apleca asupra aplicării cu succes a legislației. S-au uh, introdus niște instrumente, s-au înființat uh, comitete specifice în agenția, comitet științific specific în cadrul Agenției Europene pentru Medicamente. S-a instituit și un cadru pentru a înlesni cercetarea pediatrică și uh, aceasta uh, a mm, devenit o parte integrantă a dezvoltării produselor, lucru care nu se întâmplase până atunci. În 2013 am asistat, uh, am recunoscut uh, niște canale pediatrice importante și medicamente semnificative, mai ales în domeniul oncologiei. Poate că nu vedeți diagrama din dreapta, dar 10% din planurile de cercetare pediatrică vizează oncologia din fericire, de când avem acest regulament, am putut obține date privind grupuri uh, despre care nu știam nimic, cum ar fi uh, grupul neonatal. Dacă vrem să vedem care este progresul în cifre din 2006, avem peste 800 de planuri de investigații pediatrice, 95 dintre acestea au fost finalizate și vedeți aici în uh, graficul cu roșu produsele medicinale dur, au un ciclu de punere pe piață foarte lung, iar acum în 2014 asistăm la finalizarea acestor planuri de investigație pediatrică avem rezultate concrete și în ceea ce privește med- produsele medicamentoase autorizate, mai ales cu indicatori pediatrici, 41 la număr și pentru medicamentele autorizate avem și indicații pediatrice și un număr impresionant uh, de 124 de medicamente unde dozajul pediatric a fost îmbunătățit. Voiam să subliniez aceste lucruri, fiindcă vorbim despre un instrument care este recent, în ce privește evoluțiile medicale, dar care deja în ultimii trei ani a dat dovadă de rezultate impresionante. Ce, care este sfera de aplicare a planului pediatric de, investiga- de investigație pediatrică PIP, cadrul uh, juridic se bazează pe definirea conceptului de boală Uh, indicație și uh, condiție, iar uh, Curtea a confirmat că punctul de plecare pentru definirea sferei de aplicare a PIP este, este indicația propusă pentru adulți. Acesta este cadrul juridic și punctul de plecare pentru, pentru activitatea desfășurată altul de Agenția Europeană de Medicamente și pentru dezvoltarea produselor medicinale, punctul de plecare uh, este indicatorul pentru adulți. Da, PIP-ul uh, ar putea să fie oprit dacă se arată că boala sau tulburarea medicală este specifică sau apare numai în rândul adulților. Apoi, uh, în, dom- în uh, domeniul oncologiei, ip urile așa cum am spus, 10% din acestea au loc în uh, cadrul oncologiei pediatrice. Trebuie să se ține cont de faptul că în cadrul reglementativ nu nu se spune că companiile nu au voie să deruleze PIP-uri pentru produse oncologice pediatrice. Companiile au dreptul întotdeauna să pună la punct PIP-uri de oncologie pediatrică și se încurajează aceste companii să discute cu Comitetul de Pediatrie încă de la început pentru a se vedea dacă există posibilitatea de a, de a dezvolta produse cu indicații pediatrice. Am văzut recent că companiile încep să prezinte PIP-uri oncologice pe baza mecanismelor de acțiune. O să mă opresc aici. Cred că Colegii uh, mei vor mai continua. Mulțumesc. Avem și contribuții de la Agenția Europeană de Medicamente, domnul Garcia. Of the, of the committee. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim uh, membrilor comisiei pentru ocazia oferită de a discuta acest subiect foarte important, la care ținem foarte mult și pentru care suntem foarte activi pentru bunăstarea copiilor, dați-mi voie să mă refer la anumite preocupări evocate în artelierul organizat în iunie și dați-mi voie să vă clarific uh, din punct de vedere reglementar modul în care uh, noi uh, ne ocupăm de definiții și planurile de profilaxie și terapeutice. O să, o să încerc să explic cât mai simplu posibil. Dacă începem din schema din partea, stângi, din partea stângă, punctul de start începe de la identificarea unei potențiale indicații la adulți. Deci, o cerere din partea unei companii care va fi revizuită de Comitetul Pediatric. Asta avem uh, pe partea de mijloc a slide-ului, apoi discuții la nivelul Comitetului, în care membrii Comitetului vor încerca să vadă ce anume, care anume este maladia care poate include indicația la adulți, care să fie legată de nevoile pediatrice, iar mai apoi va exista un acord cu sponsorul uh, cererii pentru un PIP sau uh, uh, altă soluție depinzând de caracteristicile soluției. E important de explicat asta pentru că este uh, uh, baza întregii noastre proceduri Apoi se aplică articolul 11 al regulamentului. Acolo scriem că se vor aplica derogări, mai ales unde sunt probe că conform cărora acea maladie ori boală identificată de dezvoltatorul unui produs afectează doar adulți. În acea situație, comitetul practic e obligat să acorde derogare, să nu solicite dezvoltare uh, pediatrică. Un al doilea punct important, Definiția unei boli uh, provine din comunicarea Comisiei și se aplică în mod transversal în mai multe domenii de reglementare, nu doar în pediatrie. Iar apoi trebuie spus și că, la fel ca în slide-ul anterior, startul procesului deci identificarea nevoii de a, a exista o dezvoltare la adulți se face la adulți și apoi încercăm să vedem cum se poate dezvolta la copii. Deci am câteva exemple, sper că vor fi grăitoare pentru ce am prezentat anterior. Iată, avem aici un exemplu pozitiv, unde avem o indicație la adulți, e vorba de artita reumatoidă o maladie cu bază imunologică, care nu se întâlnește la copii. Exercițiul care, pe care îl va face comitetul e să vadă ce uh, maladie corespunde la copii. Ar fi vorba de artrita idiopatică juvenilă. Uh, pentru a da acordul pentru un PIP, vom recomanda o dezvoltare pentru artrita idiopatică cronică, o maladie generală care se poate referi atât la uh, maladia adult, uh, întâlnită la adulți, cât și la cea întâlnită la copii. Apoi avem alte situații, de exemplu, dezvoltarea unor produse pentru linfome la, linfome la adulți, la nivelul comitetului, se poate să convenim uh, în sensul unei dezvoltări pediatrice la copii, deci dacă venim la Uh, boli legate de uh, linfom la copii, de exemplu neuroblastom, acolo nu putem neapărat uh, recomanda o, sau nu putem cere o dezvoltare pediatrică. Sigur, putem, poate exista asta pe bază voluntară din partea companiei, dar nu putem noi să impunem așa ceva, pentru că neuroblastomul se află în afara maladiei recunoscute și anume linfomul. Aici, deci, putem identifica și niște ocazii ratate, poate atelierul Envy din 16 iunie, am copiat o declarație, s-a făcut o declarație pe care am copiat-o aici în legătură cu utilizarea termenului preferat într-o clasificare specifică a maladeilor medicale și este o recomandare să fie utilizat mai mult pentru a promova dezvoltarea și încercăm să identificăm condiția generală care să se referă atât, să se referă atât la utilizarea la adus cât și la cea pediatrică pentru a avea un acord uh, pentru dezvoltarea unui PIP, ceea ce se face uh, mergând în amonte la nivelul HLT, dar nu la termenul preferat, care ar fi uh, nivelul mai de jos și ar însemna un impact negativ dacă s-ar trece la dezvoltare pediatrică. Aici uh, avem un slide care ilustrează ce am spus eu. E un exemplu cu o clasificare pe care l-a utilizat comitetul conform uh, politicii publicate pe website cu diferitele puncte de intrare pentru adulți ar fi cele care deci, au, nu uh, Uh, care nu au dezvoltare pediatrică uh, lângă ele și apoi putem să identificăm nevoile pediatrice, de exemplu, nu știu, de exemplu, sarcom sau uh, apoi putem trece la nivelul mai înalt, HLT, pentru a cuprinde toate acele uh, maladii într-o unică dezvoltare pediatrică. Cam acesta ar fi un mecanism tipic. să facem eforturi continue să revizuim uh, punerea în aplicare. Lucrurile poate n-au fost perfecte. Asta s-a întâmplat și cu revizuirea uh, derogării de clasă aplicată în 2015. În trecut, aceste derogări de clasă au fost aplicate astfel încât am identificat uh, condiții de eludare Comitetul a revizuit listele bazându-se pe experiență și pe datele privitoare la medicamente și maladii și au uh, revizuit uh, lista derogărilor de clasă și au impus o limitare la 20 de clase de uh, medicamente pentru 15 maladii. Însă credem că, că putem aplica și acorda, conform articolului 11, derogări în anumite cazuri. Actualmente avem mai puține maladii și uh, derogările sunt limitate la doar anumite uh, medicamente. Și în concluzie, ca să poată începe discuția, suntem total de acord că regulamentul pediatric a dus la progrese nemai întâlnite în uh, tratamentul maladiilor uh, um, la copii. Sigur că nu putem cere noi dezvoltările uh, pediatrice, însă se pot face aceste dezvoltări de către companii pe bază voluntară. Politica în ce privește utilizarea termenului de nivel înalt, HLT, uh, presupune niște studii uh, anterioare pe cât posibil, să putem intra într-un dialog mai intens cu companiile, să avem întâlniri cu ele ca să vedem care sunt posibilitățile pentru dezvoltările pediatrice și să avem și o interacțiune cu grupurile științifice și cu organizațiile de pacienți și să impulsionăm o dezbatere științifică în legătură cu uh, termenul condition care actualmente este pus sub semnul întrebării. Și cu asta mă opresc. Mulțumesc. now I give the floor to... Vă mulțumim pentru prezentare și acum îi dau cuvântul domnului Brennan, care vorbește numele lui Glenis Wilmont, copreședinte al grupului de lucru și apoi doamnei Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Glenis își prezintă scuzele pentru că nu e, n-a putut să ajungă și m-a rugat să transmit următoarele în numele său. Vreau să mulțumesc uh, reprezentanților EMA pentru că au venit aici pentru a discuta această chestiune importantă. De acum au trecut 9 ani de când am adoptat regulamentul pediatric și acesta a avut un impact pozitiv asupra accesibilității tratamentelor pentru boli pediatrice, dar un domeniu unde nu s-au văzut progrese semnificative este accesibilitatea tratamentelor pentru boli la copii. În fiecare an, 35.000 de copii și adolescenți sunt uh, diagnosticați cu cancer în Europa. Este în continuare cauza principală de deces um, prin boală între copii și adolescenții în Uniunea Europeană. S-au făcut progrese semnificative în cazul cancerelor uh, la adulți în ultimii ani, dar nu și în cazul cancerului la copii. Și se pare că uh, s-a dezvoltat doar un uh, medicament uh, pediatric pentru tratarea cancerului. Um, producătorii pot să ceară un, um, o derogare de la regulament și dacă medicamentul este folosit la tratarea unei boli care este, apare doar la adulți, Eh, din moment ce multe boli eh, sunt diferite, oncologii primesc adesea derogări eh, PIP, dar problema este că nu se ține cont de eficacitatea drogurilor, eficacitatea medicamentelor în tratarea bolilor la copii. Adesea, cancerele pediatrice nu sunt testate în ceea ce privește eficacitatea medicamentelor. 26 de medicamente aveau potențialul de uh, tratare pediatrică au fost um, uh, autorizate, dar doar jumate dintre ele au primit o derogare pediatrică în uh, primii ani uh, de la adoptarea regulamentului. Aceasta este politica EMA pentru a vedea dacă există condițiile pentru tratarea cancerilor la copii cu aceste medicamente. Am înțeles că dacă e vorba de uh, malformații genetice și uh, biologice, atunci uh, situația ar putea să fie mai dificilă. Um, termenul uh, preferat PT este aplicat uh, spre deosebire și nu cel uh, uh, mai ridicat HLT. Aș dori să știu ce putem să facem de ce nu putem să um, privim um, anormalitatea biologică sau genetică a unei boli și nu locul unde apare ea în organism, astfel încât uh, când se dezvoltă un nou medicament de tratament uh, al cancerului, să se testeze și eficacitatea acestuia în tratamentul copiilor. 35.000 de copii care sunt diagnosticați cu cancer în fiecare an nu pot să aștepte până în 2017 uh, pentru ca situația să se schimbe. E nevoie să facem mai multe acum. Mulțumesc, domnule Grostet. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am fost uh, raportor privind regulamentul pediatric de acum 9 ani și sunt foarte dezamăgită de rezultatul acestui regulament pediatric care uh, nu a avut efectele pozitive scontate. Ne-a fost greu uh, să obținem acest regulament pediatric și, din păcate, mai rămân multe de făcut. Salut cu multă bucurie decizia agenției de a-și revedea uh, politica de investigație pediatrică și de a uh, ridica unele derogări, însă este o picătură într-un pahar cu apă, fiindcă decizia nu merge destul de departe. Posibilitatea de a avea o derogare față de obligația de a conduce ip urile a fost folosită în mod abuziv până acum și, mis, și sunt foarte furioasă. Am avut deja ocazia de a exprima acest fapt. 60% din PIP-uri sunt, uh, fac obiectul derogărilor în primii 5 ani de punere în aplicare a regulamentului pediatric, 26 de medicamente care aveau o posibilă utilizare pediatrică, au fost autorizate autorizat pentru adulți, dar peste jumătate au făcut obiectul derogărilor în ceea ce privește uh, PIP-urile. Iată de ce, de ce, alături de doamna Vilmot, am hotărât să trimitem comisarului o scrisoare Uh, care se bucură de, sprijinirea mai, de sprijinul mai multor asociații ale pacienților pentru a-i pune întrebări privind acest lucru. Multe medicamente pentru adulți pot fi active, pot fi active la nivel molecular pentru copii, dat fiindcă există foarte multe conexiuni biologice între tumorile care afectează pe copii și pe adulți. În loc să uh, permitem derogările atât de ușor în ceea ce privește PIP-urile, cu, sub pretextul că medicamentul nu ar fi activ decât pentru adulți, vă propun ca, pe de o parte, să facem mai flexibile procedurile uh, legate de PIP-uri. Aceste proceduri sunt la ora actuală prea complex din punct de vedere administrativ pentru a fi atrăgătoare. Pe de altă parte, vă propun să ne aplecăm mai mult asupra mecanismelor de acțiune la nivel molecular în momentul în care Uh, evaluăm uh, um, importanța unui medicament în ceea ce privește tratarea unei maladii. Și o altă chestiune în ceea ce privește procedura fast track, procedura accelerată în ceea ce privește punerea pe piața a medicamentelor pentru copii în SUA, uh, există Creating Hope, ceea ce permite accelerarea evaluării medicamentelor. Cred că ar fi foarte bine să învățăm și noi de la americani în acest domeniu, fiindcă suntem prea codași și sper că în cele din urmă ne vom mobiliza pentru ca regulamentul privind medicamentele pediatri pediatrice să fie mai activ și să dea rezultate mai multe, asta în interesul copiilor. Vă mulțumesc! Thank you for your contribution. Vă mulțumesc pentru contribuții. Nu văd să mai fie cineva care să dorească să ia cuvântul, așadar dau cuvântul din nou comisiei. Thank you very much. I will, I will start. Uh... Mulțumesc. O să răspund la întrebările și la observațiile care au fost făcute. Din punct de vedere uman și instituțional, Sigur, este de înțeles uh, această frustrare. Întotdeauna există frustrare atunci când vezi că există boli, uh, fie că e vorba de boli rare sau orice alte boli la copii pentru care nu există tratamente sau nu există tratament adecvat. E de înțeles uh, acest lucru și nimeni nu dorește această situație. Aș dori să revin la regulament. Și doamna Grostet știe foarte bine cât de greu a fost la momentul respectiv să creăm mm, eh, un cadru de reglementare. Sigur că dezvoltarea noi, de noi produse medicamentoase este eh, vine de la companiile farmaceutice și orice cadru de reglementare trebuie să ofere un echilibru între promovarea cercetării, în acest caz cercetarea în favoarea copiilor, dar fără a risca accesul la noi medicamente pentru adulți. Deci atunci când am creat uh, PIP-ul și stimulentele și factorii um, de crearea echilibrului, am vrut să găsim echilibrul just și în ceea ce privește momentul și cronologia dezvoltării medicamentelor. Întotdeauna se cer noi stimulente. Vreau să vă reamintesc că multe dintre cancerele la copii sunt în același timp boli rare. Deci ele beneficiază, dezvoltatorii beneficiază de mai multe stimulente decât uh, există în uh, mediul de reglementare um, în pediatrie, pentru că beneficiază și de stimulentele pentru bolile rare. Deci, credem și noi, și vreau să răspund la această sugestie, că e bine să trecem la, rapid la revizuirea regulamentului înainte de 2017, așa cum s-a spus. Da, așteptăm raportul pentru 2017 după cum am spus, dezvoltarea de produse medicamentoase este un proces îndelungat, din păcate. Și cred că dacă în acest moment, uh, în noiembrie 2015, vrem să tragem concluzii cu privire la beneficiile și efectele legislației, uh, cred că am trage niște concluzii premature. Deci noi în comisie facem uh, eforturi și lucrăm în vederea acestui termen 2017 pentru că e nevoie de dovezi uh, mai consistente înainte să tragem conclu- concluzii cu privire la um, cât de adecvată și cât de eficace este legislația. Și pentru a încheia, vreau să vă spun că nu împărtășesc opinia uh, opinia conform care regulamentul pediatric nu a adus beneficii tangibile până acum. Din potrivă, au fost uh, evoluții impresionante între timp. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum reprezentanții Agenției Europene a Medicamentului. Mulțumesc. Și am să încep de unde a, s-a oprit colega Comisiei și eu împărtășesc această opinie la nivelul comisiei se consideră că regulamentul este un succes în momentul de față și noi împărtășim um, această frustrare că nu reușim să mergem mai departe. Și trebuie să spun că suntem într-o situație dificilă și din punct de vedere tehnic, pentru că există o dezbatere în comunitatea medicală referitoare la modul în care să se definească entitățile și bolile. Și Într-adevăr, regulamentul oferă un cadru în care bolile sunt uh, definite prin uh, patologie, prin um, uh, gradul de răspândire și cred că e nevoie de o discuție aprofundată în ceea ce privește definiția. Și noi am discutat deja acest lucru, salutăm o discuție în lumea științifică, dar punerea în aplicare nu este lipsită de probleme. Ok, bine. Eu cred că există, adică pot să văd o nevoie de discuții suplimentare, poate și cu alte ocazie, sau nu știu dacă doamna Groset dorește să mai uh, adauge ceva la discuție acum, foarte pe scurt, două minute. Da, foarte rapid. Vreau doar să reamintesc că am mai avut ocazia să o spunem și Comisia Europeană știe foarte bine. Însă să aștepți rezultatele studiului pentru 2000, până în 2017 înseamnă să pierzi prea mult timp. Din când în când mi-ar plăcea ca și Comisia Europeană să țină cont de avizul, avizul Parlamentului și a Comisiei noastre. E prea mult până în 2017 când se spune că e un proces îndelungat și e prematur, e vorba de fapt de 9 ani de zile totuși avem un recul, ni se spune că rezultatele sunt satisfăcătoare, dar noi nu suntem de aceeași părere. Poate am putea puțin accelera lucrurile, să ne așteptăm chiar 2017 ca să revizuim regulamentul, ca să știm uh, ce modificări să aducem uh, acestui regulament ca să fie mai eficient și asta mai, cât mai rapid posibil. Mulțumesc. Asta îmi uh, indică faptul că va reveni acest subiect la uh, Comisia noastră. Mulțumesc tuturor pentru participare. Mulțumim și Comisiei. Uh, am mai puizat ordinea de zi, nu avem nimic la punctul diverse, așadar declar închisă reuniunea de astăzi. Mulțumesc și bună seara! Right.